von Dahl ca membru al delegației pentru relațiile cu SUA. Dumnealui uh, îl înlocuiește pe doamna Henis Pleșat. Există cineva care are obiect împotriva acestei înlocuiri? Văd că nu este cazul și atunci uh, confirmăm această înlocuire. În conformitate cu articolul 3, aliniatul 4 din uh, statut, vreau să vă informez că, de asemenea, Comisia Juridică, în reuniunea sa din 22 martie 2010, a verificat mandatul lui Constanț Le și lui Ian Kosposki. Vreau să vă propun ca aceste mandate să fie acum confirmate. Avem o cerere de confirmare ale acestor mandate. Există cineva care are obiecții împotriva acestui fapt? Văd că nu este cazul, astfel mandatele acestor doi colegi au fost acum confirmate. În legătură cu actele în codecizie, vreau să vă informez că că miercuri, uh,